Darf Sie bitten Platz nehmen? Ich gebe die Ergebnisse. Am să vă rog să luați loc. Am să citesc rezultatele, am să vă comunic rezultatele alegerilor. Numărul voturilor exprimate 729. Voturi uh, care nu sunt valabile 12. Voturi valabile exprimate 717. Asta înseamnă că majoritatea absolută este la 359 de voturi. Am să vă citesc numărul de voturi obținut în ordine alfabetică. Domnul Castaldo, 113. Doamna Crețu, 342. Domnul Cernețchi, 240 doamna Gal Pelț, 400, doamna Ghiom, 334, domnul Lampsdorf, 311, doamna Lunacek, 222, doamna McGuinness, 441, domnul Papadimulis, 153, domnul Ren, 327. Domnul Sassoli, 340. Domnul Tajani, 452. Domnul Varcasel Ziso, 406. Doamna Vălean, 394. Și domnul Viland, 437. Majoritatea absolută a fost așadar obținută de către domnul Tajani, doamna McGuinness, domnul Viland, domnul Varca Selziso, doamna Galpelt și doamna Vălean. Îi felicit pe acești uh, colegi pentru faptul că au fost uh, aleși vicepreședinți. Das bedeutet, dass acht weitere Asta înseamnă că mai rămân opt posturi de um, ocupat și va fi nevoie de un al doilea tur de scrutin. Dacă nu există obiectiv, voi porni de la premisa că cei din, candidații din primul tur își mențin candidatura. Văd că nu există niciun fel de obiecție candidaturile sunt menținute, propun să inițiem imediat al doilea uh, tur de scrutin. Domnule Weber. Domnule președinte, aș dori să solicităm să întrerupem reuniunea pentru 10 minute pentru uh, ca grupul PPE și celelalte grupuri să uh, poată să, se, să discute cum să voteze în al doilea tur de scrutin. Președintele, propun să reluăm la 17 și 20, sesiunea se suspendă.